vayan tomando asiento porque vamos a empezar con el punto decimocuarto, que es la información. Vom începe cu punctul 14, o informare, un raport din partea domnului Gariga, din partea Comisiei Temporare care se ocupă de e, provocările financiare și de planul multianual. Dânsul este membru al Comisiei Șure și era important să ne informeze despre stadiul, stadiul uh, în care se află situația și despre colaborarea cu celelalte comisii. Apoi vom avea pe ministrul de externe din insulele Feroe și vom întrerupe Uh, raportul prezentat de domnul Gariga în momentul în care ministrul insulelor Feroe uh, va veni printre noi. Deocamdată are cuvântul domnul Gariga. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu foarte succint pentru că uh, opinia comisiei noastre este importantă atunci când vom analiza perspectivele financiare specifice și eh, abia în luna februarie vom face acest eh, lucru. Comisia Șure este o comisie specială dar eh, începând din anul 2013 această comisie va trebui să definească uh, prioritățile politice ale Parlamentului, să calculeze uh, resursele financiare necesare. Vom uh, uh, avea priorități și directive, indicații și, de asemenea, vom face legătura cu reforma sistemului de finanțare a bugetelor. De aceea, în viitoarea uh, perioadă financiară va fi greu să păstrăm și să susținem uh, sarcinile financiare ale statelor membre. Va trebui să analizăm cu atenție resursele necesare și cheltuielile făcute va trebui să găsim resurse noi care să permită Uniunii să păstreze un nivel corespunzător cu perspectivele financiare. Dorim ca cel puțin ă, tendința care se manifestă în această perioadă de criză să se mențină la nivelul necesar uh, și să nu fie nevoie o, de o revizie profundă a resurselor financiare. În iunie anul viitor vom vota în plenara parlamentară un raport în care vom încerca să uh, arătăm cum ne-am îndeplinit mandatul încredințat de Parlamentul European. În primul rând, ne vom ocupa de principiile generale, vom sublinia importanța și valoarea direcțiilor fixate de Uniunea Europeană, vom uh, analiza strategia viitoare și implicarea sa în ceea ce privește uh, structura perspectivelor financiare viitoare. Este o legătură strânsă între perspectivele financiare și structura specifice și va trebui să acoperim toate direcțiile uh, care figurează în perspectivele financiare. Dorim ca uh, obiectivele de categoria Eh, secundară să fie incorporată în diferitele politici sectoriale ale Comisiei de Pescuit. Și, de asemenea, trebuie să ne gândim și la eh, creșterea eh, cerințelor trebuie să avem o finanțare suficientă a comisiei noastre pentru anii viitor. Am analizat eh, de asemenea modul în care a fost executat bugetul, structura resurselor financiare, am analizat eh, resursele necesare în eh, viitor, mai ales cele care ne sunt proprii și din februarie-martie anul viitor vom analiza politicile sectoriale și președinta comisiei noastre cere comisii, a cerut comisiilor competente și implicate în discutarea obiectivelor uh, viitoare în materie de politică de pescuit a Uniunii uh, Europene să uh, Uh, introducă uh, elementele specifice și să analizeze fondul european de pescuit și resursele care sunt necesare. Trebuie să lucrăm în cadrul comisiei noastre asupra acestor principii generale și în momentul în care vom analiza politicile sectoriale va trebui să lucrăm strâns cu Comisia, să există o colaborare strânsă între Comisia uh, Temporară Șure și Comisia de Pescuit, ca și cu comisiile competente, cum sunt cele de control și uh, cele care se ocupă de uh, analiza perspectivelor europene. Deci, în acest mod vom colabora. Nu știm dacă această colaborare va lua forma unui raport uh, încredințat Comisiei de Pescuit și Comisiei Șure. Uh, eu însumi voi participa la uh, reuniuni specifice dedicate temelor specifice în cadrul Comisiei de Pescuit Deci așa se prezintă situația Comisiei Șure și uh, perspectivele colaborării sale. Mulțumesc, domnule Gariga. A, dub, are sarcina dublă de a reprezenta uh, și comisia temporară, dar în același timp este deputat și membru al comisiei de, spes, de pescuit și de aceea este în măsură să ne apere interesele în viitor. Aș dori să îi pun o întrebare. Revizuirea perspectivelor financiare este prevăzută începând cu 2013 sau în cadrul viitorului uh, buget financiar. Nu știu care este exact uh, poziția uh, comisiei, dar aș dori să subliniez faptul că ne aflăm în primă reformă în cadrul reformei politicii uh, agricole, agrare comune și uh, nu uh, vreau să intru în atribuțiile Comisiei de Agricultură, dar în orice caz cam aceasta este situația și vreau să spun că o reformă a politicii comune de pescuit trebuie să rămână în atenția noastră și să nu comparăm resursele noastre cu uh, celelalte, a, cu resursele celorlalte comisii care beneficiază de mult mai mulți bani. Acum, iată, ne vom întrerupe pentru că a venit domnul ministru din insulele Feroe și vom continua după aceea uh, discuția noastră specifică. Mulțumesc! Domnul Gariga, uh, sper că este înțelegător și îmi permite să-l salut pe domnul ministru, domnule ministru al afacerilor externe din insulele Feroe. Vă mulțumesc că ați venit în fața Comisiei de uh, Pescuit. Comisia noastră este preocupată de situația uh, pescuitului în zona pe care dumneavoastră o reprezentați. Sunt convinsă că veți avea multe lucruri să ne spuneți. Noi am invitat și pe uh, doamna ministru din Islanda care să ne prezinte situația. Uh, dumneavoastră veți avea posibilitatea să ne prezentați situația și aș dori să cunoaștem poziția dumneavoastră asupra principalelor teme care interesează comisia noastră. Dorim să vă aflăm părerile și deputații noștri doresc să cunoască mai bine situația. Vă mulțumesc pentru venirea dumneavoastră uh, aici și vă dau cuvântul. Uh, um, I would like to begin by thanking the committee's chair. În primul rând, doresc să-i mulțumesc doamnei președinte, doamnei Carmen Fraga Esteves, pentru uh, invitația de a lua cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. Mă bucur foarte mult că am ocazia să-mi prezint uh, părerile mele în ceea ce privește gestionarea stocurilor de macro în uh, Atlanticul de Nord. M-a bucurat schimbul de păreri uh, de luna trecută din insulele Feroe cu directorul, cu președintele Stevenson cu vicepreședintele Stevenson și mă bucur că s-a luat inițiativa acestei vizite. Pe noi interesează dialogul deschis în insulele Feroe și un bun schimb de informații. Acesta este piatra unghiulară a cooperării noastre piscicole cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri în um, zona Atlanticului de Nord. Colegul meu, domnul Westergaard, ministrul uh, uh, de pescuit al insulelor Feroe, se ocupă de participarea insulelor Feroe în negocierile dintre statele de coastă și um, administrația și administrația gestionării pescuitului în uh, insulele Feroe în general. Aș vrea să-i mulțumesc pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a participa la această reuniune în numele amândurora. Când vine vorba despre discuția de astăzi, gestionarea comună a stocurilor de macro, vreau să vă spun că ne-a surprins uh, modul uh, destul de conflictual în care această chestiune a fost discutată și zugrăvită în ultimele săptămâni, nu doar în mass media, dar și aici, în context uh, oficial al Uniunii Europene. Am observat că această comisie consideră această chestiune o, un, o dispută cu Islanda și insulele Feroe, iar măsurile noastre uh, de gestionare din 2010 sunt descrise ca fiind un comportament inacceptabil este limpede pentru mine că avem nevoie ca discuțiile să fie duse pe un făgaș mai bun, iar această chestiune trebuie să, se, să fie pusă într-o lumină mult mai echilibrată. Iată de ce mă bucur că am ocazia să vă ofer uh, niște uh, informații despre experiența noastră din Feroe. Noi ne întâlnim aici în timp ce o a doua rundă a negocierilor um, între oficialități din toate statele de coastă are loc la Londra. Am înțeles că prima rundă a discuțiilor de acum două săptămâni a fost un schimb de păreri foarte constructiv și folositor și că există um, o dorință puternică de ambele părți de a găsi o soluție de durată. Iar, bineînțeles, insulele Feroe se străduiesc să obțină acest lucru. Insulele Feroe sunt într-adevăr o, o țară mică, dar avem um, o politică de pescuit uh, foarte puternică. Vedeți pe hartă insulele Feroe în centru, o țărișoară mică, dar cu o poziție foarte centrală. Și jucăm un rol central în ceea ce privește cooperarea piscicolă în Atlanticul de Nord. Suntem o națiune care depinde vast de industria piscicolă și luăm foarte în serios această responsabilitate pe care ne aduce realitatea geografică de a coopera cu toți vecinii noștri și de a gestiona resursele pe care le avem în comun. Și avem o tradiție de îndelungată de cooperare, de excelentă cooperare internațională la nivel piscicol în regiunea Atlanticului de Nord, la nivel bilateral, dar și prin tot soiul de scheme și aranjamente la nivelul statelor costale pentru folosirea în comun a stocurilor de pește în, în organizații regionale, cum ar fi NAFC, Comisia de Pescuit a Atlanticului de Nord-Est și NAFO, Organizația de Pescuit în Atlanticul de Vest. Și în toate aceste contexte noi uh, colaborăm cu Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că, co- că cooperăm îndreaproape la nivel uh, științific și în ceea ce privește aspecte legate de control. Oceanul uh, ne dă și oceanul ne ia. Așa cum am spus, economia insulelor Feroe depinde în măsură foarte mare de industria piscicole și de acvacultură. Pescuitul și industria acvaculturii din insulele Feroe reprezintă 95% din valoarea bunurilor exportate și între 60 și 70% din um, sumele totale de provenite din um, exporturi. Zona de pescuit a insulelor Feroe joacă un rol central în ceea ce privește uh, distribuția și migrația uh, stocurilor pelagice din Atlanticul de Nord. Este vorba despre macro, despre herring și despre putasu. Dacă ne uităm, uh, dacă vă uitați pe hartă, vă, uh, avem un test aici. Heringul este um, în culoarea roșie, macroul galben și putasu albastru. Și după aceea trebuie să vedem cum putem amesteca aceste culori, fiindcă albastru avem peste tot, la sud, în nord. Până la Svalbard și uh, vedeți și partea cu roșu, iar macroul, după cum puteți, observ, uh, puteți observa, este uh, amestecat cu alte culori, avem o zonă portocalie și o zonă verde. După cum uh, vedeți, majoritatea stocurilor pelagice din Atlanticul de Nord-Est se află în apele noastre și în um, împrejurul acestora. Toate aceste stocuri sunt folosite um, toate aceste stocuri sunt uh, hrănite în uh, zona de vară, de reproducere. Nu, este, nu ne surprinde faptul că Sectorul pelagic reprezintă o, parte o parte foarte importantă a sectorului piscicol, aproape 40%, ceea ce înseamnă că insulele Feroe joacă un rol foarte important în ceea ce privește gestionarea comună la nivel internațional a acestor stocuri. Am asistat la fluctuații eh, dramatice în ceea ce privește stocurile de herring și de putasu în, ultimele, în ultimii ani. Heringol a dispărut uh, de peste 20 de ani, dar cu ajutorul cooperării internaționale în ceea ce privește gestionarea stocurilor de pește de la jumătatea uh, anilor 90, cu toții avem acum stoc de pește sănătos și oarecare stabilitate în sectorul piscicol. Putasul nu este o poveste încununată cu succes. Ne-a luat mult să ajungem la un acord final și acum vedem care sunt consecințele faptului că am tărăgănat lucrurile și nu am avut prea repede o gestionare eficientă. Dar avem un acord corect în ceea ce privește distribuția și luăm acțiuni comune eh, noi statele de coastă pentru a reduce capturile semnificativ anul viitor și se va întâmpla acest lucru. Sperăm noi că acest lucru ne va ajuta să refacem stocurile și, și pescuitul să se desfășoare mai lin în anii viitori. Noi ne asumăm responsabilitatea, fiindcă trebuie să facem acest lucru, fiindcă și suntem conștienți de aceasta. De, câți, de ani de zile, stocurile de macro au um, reprezentat o resursă pelagică stabilă și foarte necesară în regiunea noastră. Ca parte semnatară a um, acordului ad hoc cu Uniunea Europeană și Norvegia de acum 10 ani, insulele Faroe au participat în mod activ în ce, la gestionarea comună a stocurilor de macro. Noi ne-am adus contribuție la dezvoltarea, la evoluția acestui uh, acestor stocuri um, pentru a deveni una dintre, dintre resursele cele mai puternice și mai de valoare din uh, Atlanticul de Nord. Și noi am acceptat uh, o cotă foarte mică în ultimii 10 ani, mai puțin de 5%, o cotă pe care nu o mai considerăm uh, a fi um, corectă și nu mai reprezintă o distribuție adecvată a acestor resurse. Dat fiindcă există această constrângere pentru stocurile de macro, nu am putut să dezvoltăm uh, industria uh, pescuitul aici, chiar dacă au existat dovezi de abundența stocurilor de macro în uh, zona insulelor Feroe de ani de zile. Schimbările climatice reprezintă o realitate și se manifestă și în iar În momentul în care se întâmplă acest lucru, stocurile de pește se deplasează. Iar asta s-a întâmplat cu macroul. Astfel, noi trebuie să discutăm uh, mai în amănunt această chestiune și uh, uh, să, ne, să mai luăm în considerare aspectul schimbărilor climatice. Noi dorim să menținem um, starea stocurilor de macro și să facem ce trebuie pentru a menține stocurile durabile pentru viitor, dar pentru acest lucru trebuie ca distribuția să fie corectă pentru toate părțile pentru a reprezenta o temelie bună a gestionării noastre comune. Este evident că o distribuție nord-vest mai pronunțată și abundența macroul ar trebui să fie oglindită într-un uh, nou, într-un nou aranjament al distribuției care să uh, se refere la întreaga industrie. Dacă ne uităm la hartă aici, vedem uh, unde se unde avem Macro din 1980 până în 2000. Și dacă ne referim uh, la 2000-2007, vedem cum Macro s-a deplasat către nord, după aceea către vest. Și în ultimii trei ani, din 2007 până astăzi, s-a mai deplasat, s-a deplasat mai mult către nord și către vest, iar acum uh, insulele Feroe reprezintă centrul stocurilor de uh, macro, iar acum 10-20 uh, de ani aveam uh, doar uh, o parte infimă a stocurilor de macro. Deci situația s-a schimbat în Atlanticul de Nord. Iată de ce avem nevoie de o nouă alocare, o nouă distribuție a stocurilor de macro și, bineînțeles, de un nou acord. Studiul comun al ecosistemului efectuat de institute de cercetare din um, insulele Feroe, Norvegia și Islanda în lunile iulie și august ale anului curent a confirmat faptul că distribuția și abundența macroului este mai către vest și nord decât um, s-a măsurat până acum având o densitate mai ridicată vara în zona insulelor Feroe. Vedeți aici uh, unde este colorat cu roșu, densitatea este mai mare și unde avem uh, verde și galben, densitatea este mai mică. Vedeți, deci, că acest studiu ne arată faptul că în apele insulelor Feroe avem o densitate foarte mare de macrou. Anul acesta, pentru prima dată, Institutul de Cercetare Marină a insulelor Feroe a participat la studiul privind icrele de macro, care este efectuat uh, fiecare trei ani. Rezultatele au confirmat faptul că macroul depune icrele în insulele Faroe. Feroe, mă scuzați. Acest lucru era arătat și de rezultatele din studiului similar din 2007. Ținând cont de aceste lucruri, Insulele Feroe au dreptul la o cotă mai mare în noul acord privind macroul. Au existat și alte elemente ale acordului ad hoc care, care au nemulțumit insulele Feroe, cum ar fi alocarea unilaterală de către Uniunea Europeană pentru uh, sine a acelui așa numit așa numitei componentă sudică, fiindcă nu avem decât un, un stoc. În cadrul perioadei de a, perioadei aranjamentului sistemului ad hoc, am um, fost martorii unor uh, aruncări peste bord a capturilor um, insuficient raportată și sistematică în Uniunea Europeană, și uh, mai ales în ceea, în ceea, afectând cota insulelor feroe. S-au, um, s-au aplicat uh, amenzi uh, aici, dar ICES, Consiliul Internațional pentru Exploatarea Apelor Maritime, se așteaptă ca um, capturile Uh, nenecesare și eliminările în 2010 să crească. Aceasta este o mare îngrijorare. Putem, putem să dăm vina unii pe alții, dar până la urmă cu toții purtăm această responsabilitate, fiindcă știm că în momentul în care dăm vina pe cineva, uh, această vină se întoarce ca un bumerang împotriva noastră. At least. So I must say that we need a new Trebuie să vă spun că avem nevoie de un acord de gestiune mult mai transparent pentru macro, care să se aplice la întreaga zonă de pescuit a acestui stoc și care să promoveze un control mai eficient și o implementare mai eficientă. Din păcate, nu a existat niciun acord pentru statele de coastă în 2010. Din, din această cauză, toate statele de coastă și Federația Rusă au stabilit limitele pe care le-au considerat ele adecvate pe unitățile lor piscicole în 2010. Și toate aceste uh, limite au fost uh, raportate Comisiei de Pescuit a Atlanticului de Nord-Est conform recomandării pentru apele internaționale adoptate în iunie. Situația aceasta nu este ideală, însă cu siguranță este mult mai bună decât pescuitul complet nereglementat. În insulele Feroe, pescuitul de macrou anul acesta nu a început decât la sfârșitul lui iulie. În data de 23 iulie, Ministerul Pescuitului a anunțat în sfârșit decizia de a stabili limitele pe pes- pentru pescuitul de macro în insulele Feroe la 85.000 de tone. Această cantitate a inclus cotele transferate uh, Islandei, Uniunii Europene, Norvegiei și Rusiei prin acorduri bilaterale. Însă, această cantitate a inclus și cantitatea alocată pentru cercetarea științifică privind cantitatea de macrou și distribuția acestuia în apele insulelor Feroe. Motivul pentru care această decizie s-a luat atât de târziu, abia în 23 iulie, a fost că am dorit să epuizăm toate posibilitățile de a ajunge la un acord. Consultările din luna mai nu au dus la o concluzie, însă noi am dorit să încercăm să facem mai mult pentru că doream să obținem un acord deci, ministrul nostru de pescuit s-a întâlnit cu colegii din uh, Uniunea Europeană și, de asemenea, cu omologii săi din Islanda și Norvegia în iunie și iulie pentru a încerca să găsească o șansă de progres pentru 2010. Însă, foarte repede a devenit limpede că celelalte părți nu își ofereau sprijinul pentru găsirea unei soluții anul acesta, iar pescuitul începuse deja în alte zone. Nivelul limitelor stabilite pentru pescuitul de macrou în apele insulelor Feroe anul acesta corespunde complet cu nivelul pe care îl considerăm noi rezonabil pentru insulele Feroe în cadrul unui nou acord coastă. În ciuda începutului târziu al pescuitului, cota nu a fost încă atinsă, iar pescuitul în apele uh, insulelor Feroe a fost foarte bun. Am avut peste 60 de zile de pescuit. Nu numai că pescuitul a fost foarte bun, dar peste jumătate din uh, cantitatea pescuită a fost debarcată și uh, trimisă spre consum uman. Una din principalele piedici din discuțiile de la începutul acestui an a fost faptul că Uniunea și Norvegia semnaseră de fapt de mult un acord bilateral pentru Macro pentru 2010, ceea ce a complicat negocierile. Totalul de cote stabilite de Uniunea Europeană și de Norvegia pentru 2010 au depășit totalul de uh, capturi totale admise stabilite de uh, ICES, de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime. Norvegia a transferat 70.000 de tone din cota nefolosită din 2009 în 2010. Astfel de transferuri nu au făcut până acum parte din uh, Uh, acordurile la care insulele Feroe au fost parte, însă acest lucru a fost permis de Uniunea Europeană în 2010. Și este interesant de remarcat că cotele combinate stabilite de Uniunea Europeană și de Norvegia nu au lăsat niciun pic de spațiu celorlalte părți în 2010. Cotele separate unilaterale stabilite de toate statele pescuitoare de macrou a uh, însumat mult mai mult decât captura totală admisibilă, ceea ce nu este bine. Și doresc să subliniez că aceasta nu este o situație pentru care numai una din părți poartă răspunderea. Cu toții suntem răspunzători. Statele de coastă au acum o răspundere comună să uh, readucă pe linia de plutire gestiunea stocurilor de macrou. Sunt patru părți implicate. Islanda participă acum de plin în calitate de stat de coastă. Provocarea principală este o regândire a abordării și găsirea unui nou acord între toate cele patru state de coastă pe picior de egalitate. Toate părțile au pretențiile și așteptările lor. Iar dacă statele de coastă vor coopera ca parteneri egali, atunci baza unei cereri nu va putea fi pusă la îndoială fără să se pună în discuție și baza celorlalte cereri. Și ă, chiar dacă va fi greu, trebuie să găsim o nouă uh, schemă de alocare. Și amintiți-vă, am făcut acest lucru cu Putasu în 2005. Și am făcut același lucru cu heringul din scandinav din Atlantic în 2007. Este posibil și trebuie să facem acum același lucru și pentru macrou. Ultimele recomandări ale ICES ne arată că stocul de macrou se află într-o situație bună și poate să suporte o captură totală de peste 600.000 de tone în anul următor. Există uh, indicații preliminare de, uh, din uh, ancheta comună desfășurată vara aceasta de insulele Feroe, Islanda și Norvegia că biomasa de macrou s-ar putea să fie mult mai mare decât se estimase anterior. Însă este prea devreme deocamdată ca să tragem concluzii în acest sens și este necesară cercetare suplimentară. Din păcate, Uniunea Europeană nu a participat la aceste analize foarte valoroase ale ecosistemului anul acesta și sper că veți putea și că veți dori să participați în viitor. Faptul că stocul de macrou este într-o situație bună ne încurajează, dar nu ne dă motive să uh, fim liniștiți. Avem nevoie de un acord între statele de coastă până nu e prea târziu. Fără un astfel de acord, vom fi cu toții, și spun cu toții, responsabili pentru că periclităm această resursă o resursă atât de valoroasă pentru toate industriile noastre și nicăieri nu este ea mai importantă decât în insulele Feroe. Însă, ca să fiu realist, voi spune că probabil o să dureze mai mult decât câteva runde de consultări. Cei de la masa negocierilor vor trebui să petreacă timp, timpul necesar pentru a evalua toate opțiunile și a ține cont de toate interesele părților implicate. Reprezentând unul din cele patru state de coastă interesate, vă asigur că insulele Feroe își au angajamentul de a găsi un nou acord echilibrat și transparent care să asigure un viitor uh, durabil pentru stocurile de macro din Atlanticul de Nord-Est. Uh, Vedeți acolo pe cineva în roșu, în poză, e vorba de fiul meu, îi place să pescuiască. Și vi-l arăt pentru că voi încheia acest discurs spunând că purtăm pe umer o povară, cu toții. Până la urmă, noi nu am moștenit macroul de la strămoși, ci doar îl împrumutăm de la copiii noștri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența și prezentarea dumneavoastră. Într-adevăr, există o problemă pe care o cunoaștem și e bine să o putem discuta împreună. În primul rând voi da cuvântul colegilor mei și domnul Stevenson va lua primul cuvântul. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat invitația și sunteți alături de noi astăzi, fiindcă faptul că colegul dumneavoastră, omologul dumneavoastră din Islanda nu a, ne-a acceptat invitația este destul de grăitor, după mine. Am uh, fost foarte mulțumit de întâlnirea noastră anterioară în insulele Feroe și eu m-am deplasat și în Islanda pentru a mă întâlni cu ministrii, ministrii de resort, dar nu pentru a discuta acest lucru. Cred că în uh, Uniunea Europeană se conturează această impresie că insulele Feroe, așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentare, doresc să găsească, să se ajungă la un acord uh, corect Din păcate, în ceea ce privește în discuțiile noastre cu Islanda privind stocurile de macro, nu, din discuțiile noastre nu reiese același lucru. Sper că greșesc și poate că discuțiile care au loc la Londra astăzi vor dovedi că greșesc, fiindcă e foarte important ca și Islanda să fie la masa negocierilor și să, să fie semnatară a acordurile, al acordului statelor de coastă. Prezentarea dumneavoastră a subliniat un lucru pe care l-am remarcat și eu când am vizitat insulele Feroe, faptul că este un loc minunat și această prezentare este și o unealtă de marketing, nu-i așa? Pentru a încuraja pe membrii comisiei noastre să viziteze insulele Feroe, ceea ce vă și sfătuiesc să faceți, fiindcă este un loc excepțional. Dar uh, situația care s-a declanșat uh, anul acesta nu trebuie ignorată biomasa de reproducere a, a macroului a fost uh, estimată ca fiind de 2,2 milioane de tone de către ICES în 2010. S-a um, stabilit un prag de 57.000 de tone, iar uh, acordul inițial cu Islanda, acum 5-6 ani, Islanda debarca doar 350 de tone de macro, iar acordul inițial era că Islanda să aibă 2000 de tone anual, iar uh, anul acesta, după cum știți, au capturat peste 230.000 de tone. Așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentare, insulele Feroe capturau uh, sub 5% din tacul uh, total 15.000 uh, de tone, iar anul acesta s-a ajuns la 85.000 de tone. Am înțeles ce spuneți și anume că v-ați adus contribuția la creșterea și sănătatea stocului de macro. Dar ați făcut acest lucru într-o măsură mică, dat fiind că este vorba de un pește migrator. Uh, și așa cum ne arată foarte clar hărțile pe care ni le-ați prezentat, stocurile de macro migrează în fiecare sezon din peninsula iberică, uh, trece pe lângă Irlanda de Vest, uh, insulele Shetland, Norvegia și ajunge în apele insulelor Feroe. Iar de curând, din cauza schimbărilor climatice, s-au deplasat și mai la nord, până în apele Islandei. Dar perioada pe care o petrece stocul în apele dumneavoastră, insulelor dumneavoastră, este de doar două luni. Și perioada pe care o petrece stocul în um, apele norvegiene și ale Uniunii Europene este de 9 luni. Iată deci că ni se arată foarte clar faptul că sănătatea și creșterea uh, și durabilitatea stocului se datorează mai mult pescuitului durabil și uh, IMES a recunoscut acest lucru, uh, care se desfășoară aici, în Uniunea Europeană și la nivelul apelor norvegiene și mai puțin uh, are legătură cu perioada scurtă pe care o petrece stocul de pește în apele islandeze și ale insulelor Feroe. Noi am, spuneați că am depășit Uh, pragul ICES de 570.000 de tone în uh, Uniunea Europeană și Norvegia, în aceste ape. Insulele Feroe și Islanda atunci spun, ziceți dumneavoastră, că dacă se depășește acest uh, prag de 570.000 de tone, o să facem și noi acest lucru uh, o, o soluție destul de arbitrară, zic eu, care nu face decât să agraveze problema și duce la o situație în care aproape jumătate din uh, biomasa stocurilor de reproducere urma să fie debarcată, urma să fie cap, uh, debarcată într-un singur an. Și acest lucru nu poate să fie durabil cu astfel de comportament, vom epuiza stocul. Și dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că nu facem decât să împrumutăm aceste stocuri de pește de la copiii noștri astfel încât cred că este în interesul tuturor să găsim o soluție. Dar nu poate fi vorba despre o soluție care să răsplătească pur și simplu comportamentul arbitrar al insulelor Feroe și a Islandei de anul acesta și să spunem pur și simplu că uh, poți, poți să uh, capturezi 130.000 de tone Islanda, 85.000 de tone eh, insule Feroe și uh, poți depăși pur și simplu cota. Trebuie să existe o alocare corectă a cotei de pește între statele de coastă care să facă astfel încât pescuitul să fie durabil și pe viitor și să nu se piardă slujbe în eh, sectorul pelagic în Uniunea Europeană și Norvegia, care uh, e vorba de populații care se bazează pe pescuit de ani de zile și care acum sunt pedepsiți din cauza uh, schimbărilor climatice. Migrația temporară, s-ar putea să fie doar temporară, a stocurilor de pește în apele uh, norvegiene, în apele islandeze și în feroeze, s-ar putea să se schimbe și între timp, uh, iată, noi am stabilit niște uh, cote astronomice pentru Islanda și insulele Feroe și dacă tendința se schimbă în următorii 2-3 ani, atunci, uh, atunci sectorul pelagic se va afla într-o situație foarte dezavantajată. Situația este complexă și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră elocventă și foarte clară care ne-a arătat de ce este important să ajungem la un acord cu dumneavoastră. Dacă cu Islanda nu se poate, eu aș dori să avem un acord și cu Islanda, bineînțeles. Dar sper că întâlnirea noastră de astăzi va da avânt um, va, va da și mai mult avânt dorinței noastre de a ajunge la un acord, dorință care se manifestă de ambele părți, bineînțeles. Vă mulțumesc. Trebuie să asigurăm timpul de răspuns, domnule ministru. Doamna Doț are cuvântul acum. Thank you, uh, President. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc și vă urez într-adevăr bun venit la comisia noastră. Sunteți chiar foarte bine venit. E foarte bine că după ani de discuții în comisie reușim să vorbim acum cu dumneavoastră față în față și să uh, facem auzite uh, opiniile cetățenilor pe care îi reprezentăm aici. Mă bucur că ați venit și consider că este un pas înainte foarte pozitiv. După cum a spus și Struan, ați făcut un pas uh, mai departe decât alții care nu erau poate pregătiți să vină la Parlamentul European pentru a discuta acest subiect dificil. După cum Știți, acest subiect a creat uh, multă uh, uimire și chiar consternare în rândul pescarilor pe care îi reprezint. Atât din Irlanda de Nord, cât și din uh, o altă regiune a Irlandei. Cei din Irlanda de Nord lucrează și în porturi din Scoția, și mă gândesc la o familie de pescuit din Irlanda de Nord care a investit o sumă foarte mare de bani în echipamente de ultimă tehnologie cu bună credință, crezând că acordul pe care dumneavoastră l-ați numit acord ad hoc, pe care noi îl cunoaștem ca acord anual al statelor de coastă, va continua și va fi întemeiat pe negocieri rezonabile și sigure pentru viitorul uh, pre predictibil. Este important nu numai pentru ei, ci și pentru cei din insulele Feroe și pentru toți cei care uh, sunt uh, interesați de acest stoc și, după cum ați spus dumneavoastră foarte bine, pentru generații de pescari și familiile lor din viitor este foarte important să ajungem la un acord. Și ce ne-a pro provocat cele mai mari probleme? E vorba de ideea că unilateral unii au uh, și-au autodeclarat o creștere a cotelor, ceea ce este o mare preocupare, pentru că au făcut asta în loc să rămână la masa negocierilor și să rezolve aceste probleme. Vorbiți de cooperare cu vecinii pe toate chestiunile de gestiune, acest lucru s-a făcut în trecut în baza acordului, de, acordului între statele de coastă, pe care dumneavoastră îl numiți acum acord ad hoc. Și acest acord a fost negociat în fiecare an și a uh, reprezentat interesele tuturor părților implicate, dar a și avut drept rezultat o gestionare durabilă a stocurilor, ceea ce mie mi se pare foarte important și, de asemenea, mi se pare că stocurile sunt acum în pericol. Și vreau să reiau ceva ce ați spus dumneavoastră. Ați spus că decizia insulelor Feroe de a crește stocul se bazează pe faptul că macroul petrece acum mai mult timp în apele din jurul insulelor mm, Feroe. Cred că dacă s-ar întâmpla exact invers, ați uh, declara o cotă mai mică pentru că mulți dintre pescarii pe care îi reprezint eu vorbesc despre problema putasu, care, pentru că s-a declarat unilateral o creștere a cotelor de putasu și au decurs de aici foarte multe probleme, iar acum stocul este ă, foarte, ă, foarte slăbit, a scăzut foarte mult și a scăzut deci și cantitatea de pește care poate fi pescuit. Ați vorbit despre o cooperare strânsă cu Uniunea Europeană și ați spus că 60 până la 70% din economia insulelor feroie se bazează pe pescuit. Noi înțelegem motivele. Insula este situată departe, iar pescuitul este important și pentru comunitățile de acolo și pentru economie însă cooperarea îndeaproape cu Uniunea Europeană și accesul la piețele Uniunii Europene implică și responsabilități din partea celor din insulelor Feroe și această chestiune trebuie să fie luată în serios în acest conflict mi se pare încurajator faptul că, faptul că ați venit aici și că mai sunt discuții astăzi. Doresc să se găsească o soluție echitabilă la această problemă. Eu nu cred că o declarație unilaterală de creștere a cotelor este o soluție echitabilă. Eh, Mulțumesc. Eh, domnul ministru va răspunde la primele întrebări care i-au fost puse după ce vor lua cuvântul și ceilalți colegi, doamna Mezgreți. Da. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc domnului ministru pentru expunerea punctului său de vedere. Am o întrebare legată de schimbările climatice și care au făcut din insulele Feroe un fel de epicentru al activităților de pescuit și de aceea uh, doresc să mă refer la cota specifică de macro care a fost uh, alocată și cum uh, corespunde aceasta um, prevederilor ICES. Care este cauza pentru care unele dintre statele de coastă eh, nu au puncte de vedere comune, fiecare determinându-și propriile cote și contribuind în felul acesta la degradarea stocurilor de pește. Vă mulțumesc! Ordförande och eh, tack herr minister för att ni kom hit. Jag sitter här. <laughs> Ehm. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Domnule Nicholson, aș dori să vă spun că, într-adevăr, este mare păcat că am ajuns într-o situație în care statele stabilesc singure cotele la un stoc care până acum a fost pescuit și de alte țări, de țări diferite. Este un, un lucru nefericit, dar uh, interesant în același timp. Trebuie să ne gândim la acest lucru, la ce se poate întâmpla în alte părți ale lumii, unde țările în curs de dezvoltare ne spun că doresc să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește stocurile din aprele lor, unde noi uh, avem drepturi de pescuit. Și uh, toate aceste um, idee că drepturile dobândite de pescuit vor dura la nesfârșit, poate trebuie analizată din mai multe perspective noi, verzii, considerăm că drepturile de pescuit ar trebui să fie oferite în mod prioritar celor care pescuiesc în uh, mod ecologic și durabil la nivelul mediului și la nivelul societății. Ați spus că 50% din capturile de macro uh, ale insulelor Feroe sunt folosite pentru consumul uman. Macroul este un pește foarte gustos. Și eu cred că e revoltător faptul că poate să nu fie folosit pentru consumul uman. Eu uh, am uh, înțeles, am înțeles că este folosit ca furaj pentru, pentru crescătorile de somon în Islanda. Este absolut revoltător acest lucru. Ce aveți de spus, domnule ministru, despre acest lucru? Uh, sunteți la curent cu uh, procentul uh, de de macro care este folosit pentru consumul uman și pentru uz industrial uh, în alte părți? Doamna Patroneli. Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați uh, venit să vorbiți cu noi, uh, ceea ce nu putem spune și despre omologul dumneavoastră islandez uh, și um, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, pentru faptul că v-ați referit la acest, această chestiune complexă care trebuie foarte mult gândită și lucrat și, și um, analizată împreună la, cu toate părțile uh, interesate la un loc. Ar fi fost mult mai bine pentru toată lumea ca toate părțile implicate să fie prezente la masa discuțiilor. Eu, pe mine m-a, m-a bucurat foarte mult intervenția dumneavoastră și faptul că ați spus că, într-adevăr, este foarte necesar să, să ne gândim cu toții la această gestionare internațională comună, care, bineînțeles, exclude decizii unilaterale, cum sunt cele la care am asistat și așa cum s-a, vorbit, s-a spus aici, și care ne obligă să ne gândim mai bine la situația actuală și la uh, cauzele uh, acestei situații actuale. Și ar trebui să ne gândim, așa cum a spus colegul Stevenson, la, până, până când situația prezentă uh, rămâne provizorie, temporară sau, uh, sau nu eu cred că noi ne, avem nevoie de mai multă analiză științifică, mai multe studii științifice care să ne să analizeze mai bine parametrii fizico-chimici ai apelor ca urmare a schimbărilor climatice. Ar trebui să ne dăm seama că până la urmă ce s-a întâmplat acum și acum nu avem încă un cadru științific foarte clar care să ne spună exact care sunt termenele de timp, uh, situația se va înrăutăți. Și anume, ce s-a întâmplat cu aceste stocuri de pește se va putea repeta și la alte stocuri de pește, iar uh, abordarea noastră, întrebarea este, nu cumva stabilește uh, o un uh, model pentru asemenea decizii luate și la alte stocuri de pește și o chestiune foarte importantă este că există um, o există foarte multe comunități uh, de pescuit uh, care și-au câștigat traiul dintr-un an, dintr din pescuitul unor anumite stocuri și care dintr-o dată sunt luați o statici de această migrație a stocurilor de pește care s-ar putea să fie până la urmă temporară, nu-i așa? Noi uh, nu putem să gestionăm comunitatea de pescuit, uh, resursele comune de pescuit ale Uniunii Europene uh, în funcție, doar în funcție de traseele migratorii ale speciilor de pește. De pește. Aici trebuie să ținem cont de nevoia de studii științifice care să nu ne dea doar uh, o fotografie a situației actuale, ci care să ne dea o perspectivă a situației pe mm, termen mediu cel puțin și trebuie să ținem cont și de impactul social al măsurilor uh, luate. Astăzi unele comunități, astăzi s-ar putea să fie vizate unele comunități ale ale Uniunii Europene, dar poate mâine să fie vorba despre comunitatea de pescuit ale a insulelor Feroe. Și pe scurt, în final, eu vreau să vă spun că eu m-am uh, ocupat în calitate de raportor de reforma politicii comune de pescuit uh, și aici am subliniat nevoia unei descentralizări, a unei regionalizări a gestiunii stocurilor, gestionării stocurilor, iar uh, în acest caz, um, eu cred că e nevoie să punem mai mult accentul pe nevoia de a avea cooperare la nivel regional, trebuie să avem organisme descentralizate care să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește gestionarea propriilor stocuri, fiindcă dacă noi ne închipuim că uh, aceste uh, stocuri au uh, s-au deplasat, noi, acestea s-au deplasat către apele feroeze și dacă efortul de pescuit um, conform TAC în aceste regiuni în care, pescuit, în care uh, stocurile de pește se epuizează, dacă menținem aceste um, aceste cote, atunci o să ajungem la pescuit excesiv pentru aceste stocuri. Dar aceasta este o chestiune paralelă, nu, nu am vrut uh, totuși să pierd prilejul de a ridica și această chestiune pentru a o putea discuta ulterior. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Senior ministru. Domnule ministru, vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate întrebările și comentariile făcute pe baza expunerii dumneavoastră. Cred că Uh, trebuie să plecați la orele 12, dar puteți să uh, profitați de timpul respectiv pentru a răspunde. Uh. Yes, I came here Mulțumesc. Am venit aici fiindcă am vrut uh, să cunoașteți părerea, să ne cunoașteți părerea și vederile și să ne spuneți care este părerea dumneavoastră, precum și să ne puneți întrebări. Domnul Stevenson a venit în insulele Feroe și a participat la o conferință al cărei principal obiectiv era să vedem cum putem să folosim în comun stocurile pelagice. M-a bucurat faptul că domnul Stevenson a putut fi prezent alături de noi și, bineînțeles, în momentul în care m-a invitat aici, am acceptat imediat, fiindcă noi, în insulele Feroe, considerăm că dialogul este, are o extremă importanță și noi credem în dialog, credem în negocieri. Iar uh, aceasta este uh, singura cale de urmat dacă dorim să supraviețuim. În momentul în care domnul Stevenson uh, a spus că am avut poze frumoase din Sule Veroe, trebuie totuși să-i răspund că am fost și ministru de turism și iată, dacă doriți să vizitați insulele Feroe, vă invit cu plăcere, dar nu vă, dar nu vă dau voie să ieșiți în larg și să pescuiți macro. Mi s-au adresat mai multe întrebări, o să încerc să răspund la toate, nu știu dacă voi reuși. Ce va urma? Care e următoarea etapă, următorul pas? E o întrebare foarte importantă. Așa cum v-am spus, eu sunt, eu sunt pentru dialog și negocieri. Astfel, am reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește putasul în 2005. Ne-a luat 8 uh, uh, până la 10 ani să ajungem la un acord. Nimeni nu, poate, nu se poate declara mulțumit de o perioadă atât de lungă, dar până la urmă am ajuns la un acord la care participă toate statele costiere. Am avut uh, un acord privind uh, heringul, dar, acela, dar acest acord uh, a expirat în 2004 și motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru l-au reprezentat schimbările climatice care au dus la deplasarea heringului. A durat ceva timp, a durat trei ani, dar apoi, în 2007, am reîncheiat acordul, un nou acord privind heringul astfel încât, iată, avem un, un nou acord uh, cu privire la herring și acum avem uh, nevoie de un nou acord pentru macro. Într-adevăr, au avut loc schimbări. Ați putea spune că problema uh, stocurilor de pește în Atlanticul de nord-est este că peștele noată și dacă noată înseamnă că poate trece din apele europene în apele feroeze și apoi ajungem la situația de față. Eu nu neg schimbările climatice și nu o să fac acest lucru nici pe viitor. Acum, la ora actuală, avem stocuri foarte mari de macro în apele insulelor Feroe. S-ar putea ca situația să se schimbe în 5 sau 10 ani. Sigur că atunci ne vom așeza din nou la masa negocierilor, fiindcă noi dorim să stăm de vorbă, să dialogăm și suntem oameni rezonabili. Sunt și, și suntem cu toții răspunzători pentru stocurile de pește, dar în egală măsură suntem răspunzători în fața poporului nostru. Și noi trebuie să împărțim aceste stocuri de pește, așa cum așa cum e normal. Și haideți să facem pur și simplu acest lucru, să nu ne mai punem aceste întrebări. Domnul Stevenson a spus că stocurile de macro s-au aflat în apele feroize doar două luni. Da, într-adevăr, dar asta acum 10 ani. Apoi, uh, situația s-a schimbat, așa cum v-am spus. Acum uh, stă tot anul în apele, feroie, apele insulelor feroie. Avem o cotă de 30, 30.000 de tone, 5%, și noi considerăm că um, cota pe care trebuie să avem ar trebui să reprezinte 15%. Iată de ce cota a fost stabilită la o cantitate de 85.000 de tone. Dar credeți-mă că dacă am stabilit o cotă de 200.000 de tone, tot am putea să pescuim această cantitate. Iată, la ce, iată ce vreau să spun. Dar rezultatele studiilor științifice indică procentul de 15%. Rezonabil, însă avem nevoie de mai multe cercetare științifică în, la nivelul stocurilor de macro. Iată de ce încurajez Uniunea Europeană să coopereze cu Norvegia, insulele Feroe și Islanda în ceea ce privește efectuarea studiilor științifice în partea de nord a Atlanticului de nord-est, fiindcă avem nevoie de mai multe date științifice. O altă întrebare care mi s-a adresat se referea la stabilirea de cote, alocarea de cote unilaterală. Nu așa au stat lucrurile, nu așa se fac, se fac lucrurile, dar nu facem decât să aruncăm vina unii pe alții și, cum am spus, povestea cu bumerangul se întoarce vina împotriva noastră. Uniunea Europeană și Norvegia au fost cele care au, și-au autoalocat cotele mai întâi. Și dacă ne uităm la cotele Uniunii Europene și ale Nor- Norvegiei, atunci vom vedea că depășesc uh, procentele ICES. Doar aceste acorduri bilaterale au, uh, au periclitat durabilitatea stocurilor de macro, dacă îmi permiteți să spun acest lucru. Dar tot credem în, uh, în puterea negocierilor. Și după aceea Islanda și-a autoalocat cotele și după noi și-a, și-a autoalocat o cotă foarte ridicată. Și după aceea și Rusia și-a alocat cotele în apele internaționale și ei și-au majorat cotele. La ora aceea, noi nu ne stabiliserăm încă cota. Iar ministrul nostru de pescuit a mai încercat odată să se întâlnească cu toți miniștrii de pescuit ale statelor costiere, Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda și a încercat din răz puteri să ajungă la o soluție. Dar nu am reușit. Iar acum ne-am stabilit și noi cota. Și eu nu cred că asta este calea de urmat. Dar trebuie să ne respectăm reciproc, să ne ghidăm după studiile științifice să stabilim cote rezonabile pentru a ne asigura că cetățenii noștri vor putea supraviețui cu resursele pe care le au la dispoziție în zonă. So, my wishes, let's together... Ce-mi doresc eu? Haideți să existe mai multe date științifice, mai multe studii de cercetare, Negocierile sunt în derulare, iată, au loc astăzi la Londra și vă asigur că insulele Feroe vor sta tot ce le stă în putință pentru a ajunge la un rezultat. Chiar dacă nu vom ajunge la un rezultat astăzi la Londra, atunci la, poate vom ajunge la un rezultat la următoarea întâlnire sau la cea de după, poate va dura ceva timp, dar vă promit că vom ajunge până la urmă la o soluție. Fiindcă, așa cum am spus, noi nu facem decât să împrumutăm stocurile de macro de la copiii noștri. Și povara de pe umerii noștri trebuie să ne facă să nu mai aruncăm vina unii pe alții și să ne dăm mâna și să ajungem împreună la un rezultat, la o soluție care să reprezinte o cotă rezonabilă pentru toată lumea. Vă mulțumesc. Eh, Domnule ministru, domnul Gallagher a, trebuie să plece și dacă sunteți de acord eh, să mai luați o întrebare de la domnul Gallagher, v-am mulțumit din suflet după care vă dau cuvântul și eh, terminăm eh, cu lista întrebărilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, am avut, o, am avut de prezidat o reuniune și eh, cred că nu e nicio surpriză. Săptămâna viitoare ne vom reuni să discutăm din nou despre Macro și nici nu mai e nevoie să vă spun de unde vin. Noi în, în circumscripția noastră suntem foarte interesați de Macro. Este Sper ca la negocierile de la Londra să ajungeți la o concluzie bună și că veți reuși să asigurați un pescuit durabil. Am v-am auzit mai devreme vorbind despre generațiile viitoare. Sigur că acestea au o importanță extrem de mare și uh, recunosc că insulele Feroe trebuie să aibă o cotă mai mare și cred că Uniunea Europeană va susține această sporire a cotei pentru că stocurile uh, s-au quadruplat și asta trebuie discutat la Londra, dar mă bucur că recunoașteți că uh, acest lucru, pentru că nu toate uh, statele de coastă îl recunosc. Nu știu dacă veți recunoaște că 0,7% din stoc se află în apelele feroeze. Asta ne spun oamenii de știință. Pentru că Uh, macoul migrează și uh, acest procent se schimbă din când în când. Dar uh, acesta a fost rezultatul unui studiu desfășurat și vreau, domnule ministru, să vă mai atrag atenția asupra faptului că anul trecut oamenii de știință ne-au spus că captura totală admisibilă ar fi trebuit să fie de undeva pe la 560 și acum este peste 700. Nu putem permite să continue această tendință. Pentru că, din câte știu eu, din domeniul pescuitului, prețul peștelui depinde de cantitatea de pește debarcat. Și dacă cu toții respectăm uh, captura totală admisibilă și cotele, atunci o să uh, primim uh, recompense pentru acești pești, dar dacă se vând pești pe piața neagră, atunci întregul stoc de pește are de suferit. Vreau în orice caz să vă mulțumesc pentru că ați venit aici și sper că um, oficialitățile din țara dumneavoastră și cele din țara mea și cele din Islanda uh, vor ajunge la un acord. Eu am fost de multe ori în Islanda și cunosc opiniile lor și uh, sper că uh, va, uh, vor colabora de data aceasta pentru a ajunge la un rezultat bun. Acum trebuie să am grijă și să nu vorbesc ca un om de știință. Însă, trebuie să spun că avem un memorandum de informare, am adus mai multe exemplare aici, puteți să le luați și să le citiți și veți vedea acolo poziția insulelor Feroe. 0,7% în apele feroeze. Acestea sunt cifre vechi. Și după cum am spus, aceste, uh, acestea au fost analizele făcute în 2007. Noi nu am participat la acest studiu. Anul acesta am participat pentru prima dată la realizarea studiului și este prima dată când toate zonele din Feroe au fost analizate, pentru că înainte se credea că stocul de macrou se află în partea de sud și se și afla, însă situația s-a schimbat. Iar Institutul Feroez de Resurse Maritime au efectuat și alte studii, studii ale ecosistemelor cu Norvegia și cu Islanda anul acesta și au ajuns la o imagine complet diferită. Eu nu sunt om de știință, însă și oamenii de știință spun că uh, există mari schimbări, s-a schimbat foarte mult poziția stocului și uh, circulația sa. De aceea avem nevoie de mai multe studii științifice, pentru ca noi, ca politicieni, să nu discutăm aici dacă e vorba de 0,7% sau 15%, cum am spus eu. Trebuie ca oamenii noștri de știință să colaboreze și toți să realizeze studii, studii ale ecosistemelor, studii în Atlanticul de Nord și să includă toate zonele unde există macro, ca să fie mai ușor pentru noi să uh, constatăm care este realitatea și să luăm decizia potrivită în cunoștință de cauză. În încheiere, trebuie să vă spun că cota uh, insulelor Feroe a fost 30.000 de tone anul trecut și 85.000 de tone anul acesta. Într-adevăr, este o creștere. Însă ce mă îngrijorează pe mine este faptul că Uniunea Europeană anul acesta a făcut un acord cu Norvegia și Norvegia a primit permisiunea să pescuiască cu 70 de, ton, de de tone mai mult anul acesta decât anul trecut. Și au spus că acest lucru s-a întâmplat din cauza că nu și-au consumat cota anul trecut. Deci, Uniunea Europeană a permis Norvegiei să-și crească cota cu 70.000 de tone. Am auzit aici și am auzit și la negocieri că Uniunea Europeană nu este gata să accepte o creștere în a insulelor feroe de la 30.000 la 85.000 de tone. Sunt multe modalități de a discuta despre acest lucru și de a rezolva problema, dar eu cred în dialog și cred în negocieri. Și sunt convins că într-o perioadă nu prea lungă vom ajunge la un acord vom ajunge la un acord care să mulțumească pe toată lumea. Ceea ce este necesar dacă încercăm să ajungem la un acord în care să uh, defavorizăm anumite țări, mie nu mi se pare corect. Au fost negocieri foarte bune acum două săptămâni la Londra a existat o înțelegere și trebuie să spun acum că sunt recunoscător că cei de la Uniunea Europeană și cei care reprezentau insulele Feroe au discutat foarte bine la ultimele negocieri și sperăm că negocierile de astăzi și de mâine ne, vom, ne vor ajuta să ajungem undeva. Pentru că un acord rezonabil privind noua gestiune este necesar și noi vom face tot ce putem ca să îl obținem. Mulțumesc, domnule ministru. În numele tuturor colegilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră printre noi și pentru ocazia de a fi putut dialoga cu dumneavoastră. Subliniez, în primul rând, faptul că dumneavoastră sperați să se ajungă la uh, un acord în viitorul apropiat acesta să fie multilateral și să țină seama și de uh, durabilitatea resurselor. Vă mulțumim încă o dată, domnule ministru. Thank you, Minister. a pleasure to have you here. Thanks very much. Voi un Am să lipsesc câteva secunde pentru a-l însoți pe domnul ministru. Vamos a seguir, que todavía no hemos terminado con el orden del día. Eh, vom eh, continua pentru a termina ordinea de zi. Următorul punct se referă la lupta împotriva pescuitului ilegal pe scară mondială și la rolul Uniunii aceasta a fost o inițiativă a grupului Verzilor și doamna Lovin a fost uh, raportor. Dumnea ei ne va vorbi despre această chestiune. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne bucurăm uh, foarte mult că Comisia a fost de acord cu elaborarea acestui raport privind modul în care va combate Uniunea Europeană pescuitul ilegal la nivel mondial. După cum știți, Uniunea Europeană are regulamente de control foarte importante la dispoziție și regulamentul privind uh, pescuitul ilegal, neraportat și nereglementat. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, fiindcă am făcut un pas important înainte în ceea ce privește frânarea pescuitului ilegal în Uniunea Europeană. Dar această, pro- această problemă nu a fost totuși rezolvată. Într-adevăr, avem mai multe regulamente și reguli la dispoziție, dar trebuie să privim uh, și în afara frontierelor Uniunii Europene pentru a vedea cum putem uh, să ne aducem influența la nivel internațional pentru a pune capăt pescuitului ilegal. Estimările ne arată că este vorba de 23 de miliarde de euro care se pierd anual. Este vorba despre 11 și, între 11 și 26 de milioane de tone de pești pescuiți ilegal, ceea ce reprezintă o cincime din uh, cota totală admisibilă. Ne confruntăm, deci, cu o problemă gravă, iar Uniunea Europeană este un jucător foarte important uh, în domeniul piscicol. Iată de ce avem o responsabilitate foarte mare. Trebuie ca comunitatea internațională să încerce să soluționeze această problemă. În raport uh, s-au analizat uh, mai multe sectoare unde Uniunea Europeană ar putea să um, ia măsuri pentru a îmbunătăți situația la nivel mondial. Dorim să vedem ce putem face prin intermediul organizațiilor um, regionale de pescuit, Și în egală măsură dorim uh, să introducem uh, în cadrul acestor organizații um, reglementarea de control a Uniunii Europene pentru că aceasta să fie mai eficientă. Trebuie să vedem ce putem face și prin intermediul ONU, o altă scenă pe care trebuie să o speculăm și în egală măsură trebuie să vedem cum uh, vom putea soluționa problema statelor care au pavilioane și porturi de conveniență. Trebuie să soluționăm această problemă, fiindcă s-ar putea ca pe termen lung acestea să fie paradisuri fiscale și trebuie în acest caz să reprezinte o prioritate pentru noi, trebuie să facem față acestor situații. De altă parte, mai avem probleme pe termen, probleme de durată, care se referă la modul în care putem face o legătură între pavilion și navă fiindcă la ora actuală este mult prea ușor mult prea ușor navelor, oricărei nave, să schimbe pur și simplu pavilionul dacă există riscul de a fi arestată. E prea ușor ca armatorii să se ascundă în spatele unor, să-și ascundă identitatea și noi trebuie să punem capăt unor astfel de situații. Am auzit de cazul uh, unui pescar uh, suedez care a spus cât de ușor era să schimbi pavilionul unui vas. A, și-a schimbat pur și simplu pavilionul și a intrat pe internet și în 20 de minute uh, își dăduse, dăduse nave un alt pavilion. Iar această iar această ușurință de schimbare a pavilionului nu face decât să stimuleze pescuitul ilegal. Trebuie să, trebuie să vedem ce putem face pentru a putea aplica mai bine toate acordurile de pescuit pe care le avem la dispoziție. Avem acorduri de parteneriat și o parte, de, o parte din uh, finanțele acestor acorduri trebuie să, să, să sprijine industria locală de pescuit. Avem nevoie și de o mai bună coordonare între țări mai sărace Trebuie să avem sisteme de monitorizare și de schimb de informații între aceste țări mai sărace. Aceasta trebuie să reprezinte o prioritate. În egală măsură, haideți să vedem uh, ce soluții tehnice putem să oferim. Și aceasta ar putea fi de ajutor, de pildă, în re- registrele de ADN pentru pește. Știu că s-a uh, analizat această chestiune la ISPRA la, centrul de cercet, la Institutul de Cercetare European, Cercetare Piscicolă, să vedem cum să îmbunătățim supravegherea și monitorizarea prin satelit. Avem uh, foarte multe căi de urmat aici. Iar în ceea ce privește calendarul pentru acest raport, avem două documente de lucru care vor fi prezentate, primul între 25 și 27 ianuarie. Și ne va trece în, se, vor trece în revistă principalele măsuri și uh, reguli care există la organizațiile regionale de pescuit în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal. Vom vedea și care sunt sancți- sancțiunile pe care le avem la dispoziție și care sunt obligațiile statelor membre în ceea ce privește reducerea și combaterea pescuitului ilegal, să vedem și care sunt posibilitățile de cooperare în acest domeniu. Apoi, între 15 și 16 martie, se va publica un document despre modul în care ne putem folosi de tehnologiile pe care le avem la dispoziție pentru a combate pescuitul ilegal. Iar mai apoi, în aprilie, avem termenul de depunere al amendamentelor, iar conform estimărilor noastre, sperăm că acest raport să fie gata de vot în iulie anul viitor. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, doamna Patra! Mulțumesc! Am ascultat cu foarte mult interes prezentarea eh, doamnei Lovin și sunt de părere că, într-adevăr, aceste aspecte despre care ni s-a vorbit uh, trebuie să se bucure de atenția noastră și, bineînțeles, uh, sunt legate de subiectul pe care îl discutăm și anume combaterea pescuitului ilegal la nivel mondial. Am cerut cuvântul, uh, în primul rând, fiindcă nu am înțeles foarte bine momentul în care s-a vorbit despre registrele de, AD, de, de ADN Ehm, pentru pescuit. S-a trecut repede peste acest subiect, fără să intre în detalii, iar pentru mine acest lucru este destul de ciudat ehm, ar putea să pună probleme. Eu nu vreau să vorbesc acum despre toate controversele pe care le-ar putea isca și care depind foarte mult de de modul în care se va s-ar, putea înființa acest registru al ADN-ului. Aici se pun probleme de uh, date cu caracter personal și iar intrăm într-o discuție fără sfârșit. Iată de ce aș vrea totuși să intrăm puțin mai în amănunte pentru a înțelege mai bine acest aspect și pentru a face referire la toate problemele care ar putea decurge de aici. O altă problemă um, generală. Dacă am înțeles eu bine, mi se pare că marea parte a aspectelor uh, pe care s-a pus accentul și întreaga perspectivă a acestui raport se referă la mobilizarea diverselor tipuri de tehnologii pentru a reuși să combate pescuitul ilegal. Bineînțeles, acest aspect este foarte important, dar trebuie să facem un pas care pentru mine este nu neapărat mai important, dar la fel de important. Este vorba de implicarea pescarilor în um, în combaterea pescuitului ilegal și să implicăm uh, într-un așa fel încât ei să fie cei din tâi protagoniști uh, ai uh, combaterii pescuitului ilegal. Dacă încercăm întotdeauna și uh, încercăm să, să luptăm împotriva pescuitului ilegal uh, din exterior, uh, vom uh, vom, uh, ne vom baza tot timpul pe creativitatea și tot timpul pescarii, prin creativitatea lor, vor încălca acest sistem. Și dacă dorim să combatem în mod eficient pescuitul ilegal, trebuie să creăm uh, o metodologie, niște modele în care pescarii să dorească să se implice, să, să fie ei adevărații noștri combatanți. Uh, îmi amintesc de raportul privind reforma politicii comune a pescuitului. Um, stabilea deja un făgaș în acest sens și după mine ar fi foarte binevenit, ar fi foarte binevenit să ne aplecăm mai mult asupra acestuia. Ar trebui să existe posibilitatea unor subvenții care să fie alocate și asta în funcție de disponibilitatea pescarilor de a de a stabili uh, registre de pescuit și asta numai dacă suntem siguri că anumite embarcațiuni de pescuit evită pescuitul ilegal, atunci ar merita subvenții. Am putea, deci, să extindem același model pentru acordurile de pescuit și am putea să includem în aceste acorduri de pescuit anumite uh, clauze care să, ne care să permită că implicarea principalilor, ca, ca implicarea protagoniștilor uh, ca aceștia să, să joace un rol important, fiindcă altfel nu vom ajunge nicăieri. Și, în încheiere, doresc să vă spun că, în afară de toate aceste aspecte la care s-a făcut referire, nu putem să, să uităm că aceste date ale pescuitului ilegal nu intră în statisticile noastre ale stocurilor, astfel încât toate evaluările noastre sunt greșite din, la, nivel știin, eh, la nivel științific în ceea ce privește starea de sănătate ale diverselor stocuri. Mulțumesc. Va da cuvântul și reprezentantului comisiei, așa că doamna Remes e rugată să vorbească succint. Foarte pe scurt, trebuie ca pescuitul să fie controlat. Suntem cu toții de acord în acest sens. Și acesta este deja un punct de pornire pentru combaterea pescuitului ilegal și nereglementat. Însă trebuie să ne asigurăm că regulile sunt și puse în aplicare. Pentru că dacă bănuim în general toți pescarii, înseamnă că procedăm la o discriminare și așa ceva nu trebuie să se întâmple. Trebuie să ne asigurăm că avem stimulente pentru cei care respectă regulile ca să aibă avantaj în fața celor care nu respectă regulile. Mulțumesc, doamna Gres. Mulțumesc, doamna președintă. Ca membra a Comisiei pentru Dezvoltare, am o întrebare care nu vă va surprinde. Aș dori să cunosc părerea raportoarei în ceea ce privește contribuția luptei împotriva uh, pescuitului ilegal din partea țărilor în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Voi da cuvântul acum Comisiei. Cine dorește să ia cuvântul? <clears throat> Tack så mycket och eh, tack för alla frågor. Jag glömde naturligtvis... Mulțumesc. Hm? Trebuie să vă spun că sunt încântată să pot colabora împreună cu raportorii din umbră la această chestiune. Cred că s-a strecurat o mică neînțelegere, poate că nu m-am exprimat bine în ceea ce privește registrele ADN. Se lucrează în momentul de față, din punct de vedere științific, la un registru ADN al peștilor, zonele în care sunt localizați peștii și nu este vorba de un registru uh, ADN al pescarilor profesional. Nu intră în vederile noastre. Deci am ținut să clarific acest punct. Apoi, nu ne vom mărgini la soluții tehnice Punctul forte al raportului se referă la structurile internaționale existente și la modul în care se poate colabora mai bine cu acestea. Trebuie să ne concentrăm pe găsirea unor instrumente mai performante. Și iată că ajung acum la întrebarea doamnei Reimers nu este vorba să-i arătăm cu degetul pe pescarii profesioniști care ar fi niște posibili criminali. Nu, din potrivă, pe baza regulamentului Uniunii în vigoare la ora actuală, aceasta înseamnă că pescarii europeni vor fi supuși unor controle mai stricte decât în alte părți ale lumii, pentru că Trebuie să creăm condiții egale pe plan internațional. 75% din peștele consumat în Uniune uh, sosește din afara granițelor acesteia, iar din punctul nostru de vedere avem interesul ca toți să respecte regulile stabilite pe plan internațional. Atunci când există pescuit ilegal, înseamnă că se face dumping pe piață, fără să mai vorbim de efectele negative asupra mediului și la o instabilitate socială. Din acest punct de vedere, e suficient să vedem ce ravagii face pirateria în Somalia. Uh, pirații au avut acces liber, ca să spun așa, la apele acestei țări care a fost victima unor războaie îndelungate. Pescarii europeni și din alte țări ale lumii au avut acces liber în apele somaliene, ceea ce uh, a dus la confruntări cu pirații înarmați care au început prin a izgoni navele de pescuit din zonă. Iată deci că există suficiente motive pentru Uniunea Europeană de a dori să găsească soluții mai bune. Studiem în momentul de față diferitele soluții propuse și încercăm să vedem în ce măsură vom putea rezolva și Uh, problemele legate de uh, pescuitul uh, ilegal. Există niște reguli pe plan internațional, dar nu sunt foarte stricte. Nu există de exemplu, stabilite obligații specifice fiecarei țări de a studia diferitele rapoarte privind pescuitul ilegal pe plan internațional. Există multe, foarte multe de făcut încă din acest punct de vedere. În sfârșit, în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, ce se poate face în situația lor? Decisiv este pentru aceste țări să dispună de mijloace și de sisteme de control pe bază de colaborare, pentru că Eh, țările respective nu pot exercita un control asupra propriilor zone specifice, de aceea trebuie să colaboreze cu Uniunea pentru a stabili o asemenea colaborare. Mulțumesc! să vedem care este și părerea Comisiei acum în privința chestiunilor discutate. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia este încântată de acest raport de inițiativă, se bucură de această inițiativă și până acum, într-adevăr, Parlamentul European a fost întotdeauna pentru combaterea pescuitului ilegal și nedeclarat și nereglementat. Datorită dumneavoastră am putut să adoptăm regulamentul IUU privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat. Și când prin colaborare vom găsi noi soluții și după cum a spus și raportoarea, nu faptul că am adoptat regulamentul IUU nu este tot. Trebuie acum să și punem în aplicare regulamentul privind controlul, regulamentul IUU și mai ales, cum a zis doamna raportor, să fim proactivi la nivel internațional ca să vedem în ce măsură putem să exportăm anumite idei bune care au fost reținute de Consiliu și de Parlamentul European în combaterea pescuitului IUU. Ați menționat măsurile de stimulare pentru cei din domeniul pescuitului. Într-adevăr, la ora actuală, aceste măsuri sunt prevăzute în regulamentul IUU și în regulamentul de control și ar fi foarte important să putem să le exportăm la nivel internațional pentru ca uh, pescarii care își exercită, exercită activitățile în larg sau au alte activități de pescuit să beneficieze de ele. Un alt element foarte important menționat de doamna Schneider este că nu putem să incriminăm pescarii. Într-adevăr, nu trebuie să facem acest lucru, ci, așa cum a spus doamna raportor, trebuie să asigurăm un uh, tratament egal între pescari, indiferent de naționalitate și indiferent de apele unde activează. Trebuie să subliniem acest aspect neapărat. Da, mai sunt multe de făcut, da, trebuie să reflectăm împreună la tot ce putem face ca să dezvoltăm capacitățile în statele membre, în relațiile cu celelalte părți contractante și da, trebuie să aplicăm sancțiuni atunci când detectăm activități ilegale. Adineauri, am ascultat ce spunea oratorul precedent care menționa cazuri de pescuit în exces. Într-adevăr, și acestea trebuie să fie uh, sancționate. În organismele internaționale avem sancțiuni prevăzute pentru uh, pescuitul în exces. Trebuie să ne asigurăm că se aplică la statul de pavilion, la statul de import, ceea ce e un uh, element foarte important, pentru că nu ar exista o piață IUU dacă nu, s-ar, dacă nu ar fi o cerere de astfel de produse. Este un aspect foarte important care trebuie dezvoltat. Și de asemenea, nu ar exista pavilioane de complezență dacă facilitățile acestea uh, nu ar fi atât de simple pentru schimbarea pavilionului unei nave. După cum ați spus și dumneavoastră, pe internet se poate face acest lucru cu 500 de dolari fără niciun fel de control. Trebuie deci să abordăm toate aceste subiecte și cu ajutorul dumneavoastră să fim mult mai activi în viitor și să răspundem uh, la toate întrebările și la toate chestiunile menționate de deputați aici. Este o inițiativă excelentă, excelentă Comisia uh, împărtășește entuziasmul dumneavoastră și vom colabora cu mare bucurie, pentru că, după cum ați spus, suntem pe primele locuri la activitate de pescuit în lume. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! În felul acesta ajungem la încheierea punctului 16 Trecem acum la punctele 17, chestiuni diverse. Aici facem o referire la colaboratorul nostru, doamna din uh, Norvegia, cu care am colaborat în cadrul secretariatului Comisiei de Pescuit. Îi dorim uh, numai bine pentru că dânsa pleacă dintre noi și îi mulțumim pentru contribuția la lucrările Comisiei de Pescuit. Trecem acum, fiindcă nu mai sunt probleme speciale, va da domnul Fer- Ferreira. Mulțumesc. Mi se pare că discuția noastră privind perspectivele financiare a rămas în aer, a fost întreruptă. Avem oare, putem oare să o finalizăm la una dintre ședințele noastre viitoare? Da, într-adevăr, domnul eh, Gariga mi-a trimis o notă în legătură cu chestiunile ridicate și le vom dezbate într-o reuniune ulterioară, pentru că astăzi nu avem uh, timpul uh, de Trebuia să îl primim pe domnul ministru din insulele Feroe, domnul Gariga trebuia să plece, deci lăsăm pe o reuniune ulterioară. Dar vă mulțumesc oricum că uh, mi-ați adus aminte de acest lucru, punctul 18, comunicarea ale președinției în legătură cu hotărârile adoptate de coordonatori nu există, trecem la ultima problemă, ur următoarele reuniuni, 8 noiembrie la Bruxelles. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc și interpreților și vă spun la revedere!